abțineri adoptat, 15 cine stă pentru, împotriva, abțineri adoptat, 16 cine stă pentru, împotriva, abțineri adoptat, 17 cine stă pentru, împotriva, abțineri adoptat. Cererea consolidată 4, amendamentul consolidat 4, cine stă pentru, împotriva, abțineri adoptat, Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotriva. Abținări. Adoptat. 21. Cine este pentru? Împotriva. Abținări. Adoptat. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotriva. Abținări. Adoptat. 23. Cine este pentru? Împotriva. Abținări. Adoptat. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotriva. Abținări adoptat. Amendamentul 25, cine este pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 26, cine este pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. 27, cine este pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 28, prima parte, cine este pentru? Împotriva, abținere adoptată. A doua parte, cine stă pentru? împotriva, abțineri, adoptată. Ajungem astfel la votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. O mare majoritate, 42 două de voturi pentru, 5 împotrivă și 3 abțineri. Trebuie să votăm și întrebarea um, orală. Și aici uh, este un vot cu apel nominal. S-a deschis votul, așadar, în legătură cu întrebarea orală. S-a închis votul. 46 pentru, um, niciun vot împotrivă, doar două abțineri. Felicitări raportorilor, François Grosted, Nessa Childers, uh, Marisa Matias, Oreste Rossi, Antonia Pervanova, Marina Iana Kudakis. Felicitări și mulțumim și secretariatului pentru pregătirile pe care le-a făcut. Ajungem la punctul 9 de pe ordinea de zi, evitarea risipei de alimente. Raportoare este Ana Rosbach. Ave- aveți în față lista de voturi și începem cu compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri adoptat. Compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abținari adoptat. Compromisul numărul 3, cine stă pentru? Împotriva, abținari adoptat. Compromisul 4, cine stă pentru? Împotriva, abținari se adoptă. Compromisul numărul 5, cine stă pentru? Împotriva, abținari se adoptă. Acum, identice sunt amendamentele 1 și 2, cine stă pentru? împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Nu a fost foarte clar. Votul s-a închis și a fost, a fost adoptat. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 4 și 5 sunt compatibile. Cine este pentru? Împotrivă. Nu. Nu sunt compatibile. Inițial trebuie să votăm, mai întâi trebuie să votăm doar amendamentul 4. Cine stă pentru amendamentul 4? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 4. S-a închis votul. Și a fost adoptat. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 8. Cine este pentru? împotriva, Abținere adoptat. Nu, haideți să verificăm 8, amendamentul 8. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 9. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 11. Cine stă pentru? împotriva, abțineri, adoptat. 13 și 14 sunt identice. Cine stă pentru? împotriva. A, nu, și acestea sunt caduce, de fapt. Atunci, amendamentul 14, a doua parte. Cine este pentru? Și este vorba de un vot pe părți. Și votăm prima parte. Cine stă pentru prima parte? Împotrivă. Abținări. Se adoptă. A doua parte acum. Cine stă pentru? Împotrivă. Abținări. Respinsă. Amendamentul 10. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 15. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 17. Prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptată. A doua parte. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptată. Amendamentul 18. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. A doua parte. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri respinsă. Amendamentul 20. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat? Amendamentul 21. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat? Amendamentul 24. Cine stă pentru? Împotriva? abțineri, adoptat. Amendamentul 26, cine stă pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 30, cine stă pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. 31, cine stă pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 32, prima parte, cine stă pentru? Împotriva, abțineri adoptată. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri adoptată. Amendamentul 33, cine este pentru, împotrivă, abțineri adoptată. Amendamentul 34, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Și acest amendament este adoptat. Amendamentul 36. Cine stă pentru? Împotriva. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 36. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 44. Cine stă pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri. Adoptat. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri. Adoptat. Amendamentul 52. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 55. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 57. Acum, cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. Continuăm cu amendamentul 59, a doua parte. Cine stă pentru? Împotriva? Abținări respinsă. Amendamentul 62, prima parte. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri adoptată. A doua parte. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri adoptată. Amendamentul 63. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 63. S-a închis votul și acest amendament este respins. Amendamentul 66. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 68. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 70. Cine stă pentru? Împotrivă abțineri, adoptat. Amendamentul 73, cine stă pentru? Împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 74, cine stă pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. 75, cine stă pentru? Împotriva, abțineri, respins. 76, cine stă pentru? împotrivă, abțineri adoptat. 77 cu un uh, amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri respins. 79. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 80. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 82. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 83. Cine este pentru? împotriva, Abțineri. Respins. Amendamentul 88. Cine este pentru? împotriva, Abțineri. Adoptat. Da? Nu. Verificăm mai bine. S-a închis votul. Da, la limită a fost adoptat. Amendamentul 89, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri adoptată. A doua parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptată. Amendamentul 90, cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. 91, cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 92, cine stă pentru, împotriva, abțineri, și acesta este adoptat. Ajungem la votul final, vot cu apel nominal. Au votat toți. Atunci s-a închis votul. 38 pentru, niciun vot împotriva, 15 abțineri. Felicitări Anei Rosbach pentru acest uh, raport referitor la evitarea um, risipei de alimente, o temă foarte importantă. Acestea au fost voturile în această dimineață și acum continuăm cu punctul 10 de pe ordinea de zi, eficiența energetică și o nouă directivă. Raportor este Peter Lize și îi dau lui cuvântul acum pentru acest uh, raport foarte important atât pentru protejarea mediului, uh, pentru protejarea climei și pentru eficiența folosirii resurselor. Cei care nu doresc să asculte acest uh, Uh, acest raport. Uh, doresc să invit să părăsească sala cât mai repede. Mai așteptăm pentru acest lucru încă 10 secunde. Da, cred că e suficient de liniște pentru a putea continua. Peter Liză, ai cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să le mulțumesc colegilor. Doresc să le mulțumesc și pentru faptul că fac liniște acum. În primul rând, Mulțumesc pentru numeroasele amendamente uh, propuse, lucru care demonstrează cât de important este acest dosar pentru comisia noastră. După părerea mea, se regăsesc idei foarte bune printre amendamentele propuse. Propunerea Comisiei Europene reprezintă un element uh, cheie al uh, foii de parcurs pentru a ajunge la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. Am discutat despre această temă ieri și Comisia pleacă de la premisa că vom atinge acest obiectiv de reducere cu 20% a emisiilor, așa cum am hotărât în anul 2007. Este foarte important acest obiectiv. Unele amendamente uh, merg în, direc- în direcții mai ambițioase, altele în, ceala- în cealaltă direcție, mai puțin ambițioasă. Uh, Um, Chris Davis ne-a sugerat să sprijinim comisia uh, cu această foaie de parcurs și pentru acest lucru a trebuit să păstrăm aceste obiective ambițioase. Anumite amendamente uh, înaintate de unii colegi uh, doresc, um, doresc obiective mai ambițioase în raport cu anul 2007. Comisia în Uh, propunerea ei se, se, în propunerea comisiei se vorbește de economie de 368 de milioane de, ton, de tone echivalent uh, petrol. În procente ar fi vorba de nu de 20%, ci de 12,9%. Și acest lucru ne-ar uh, pune la dispoziție o marjă de manevră uh, pentru a ține cont de situația specială în țările din estul Europei. Nu ar trebui însă să ne stabilim un uh, cel uh, relativ, așa cum propun unii uh, colegi, pentru că atunci nu am mai respectat obiectivele uh, din foaia de parcurs. Așadar, cred că ar trebui să păstrăm propunerea comisiei așa cum a făcut-o comisia, dar um, cred că într-adevăr trebuie să ținem uh, seama de sectoarele industriale uh, energetice, să ținem seama de pericolul de delocalizare de, uh, de emisii, de dioxid de carbon și mi se pare uh, o idee foarte interesantă la amendamentul 333 și 334 ce se propune acolo, să nu uh, propunem o plafonare pentru aceste industrii. Cred că putem ține seama de această propunere fără să pierdem din vedere obiectivul general. Chiar și în aceste condiții, statele membre ar fi obligate să își atingă obiectivele naționale. După părerea mea, din uh, aceste amendamente, după aceste amendamente, propunerea Comisiei devine atât mai ambițioasă, dar în același timp uh, mai flexibilă. De exemplu, la articolul 1, 3 și 19 uh, se stabilesc obiective, naționa- uh, na, obiective naționale și la anexa 1 se fac anumite precizări și eu sprijin acest lucru pentru a ne asigura că ne vom atinge obiectivele, dar pe de altă parte, mai mulți colegi își doresc mai multă flexibilitate în ceea ce privește măsurile concrete propuse de către comisie, de exemplu, la articolul 4, obiectivul de 3% pentru pentru clădirile publice, 5% pentru, pentru licitațiile publice și articolul referitor la centralele de cogenerare. Um, putem să lucrăm pe, această, pe, pe baza acestor propuneri și Comisia trebuie să aibă posibilitatea de a interveni dacă statele membre nu urmează uh, propunerile făcute. Richard Zeber este cel mai radical. El cere foarte clar un obiectiv obligatoriu pentru statele membre, un obiectiv împărțit pe fiecare stat membru pentru a atinge la acest obiectiv de 20% și el propune, de fapt, uh, ștergerea acestui articol. Eu uh, consider că până la urmă aceasta poate fi o soluție foarte, uh, foarte bună, dar o discuție cu, pe care am avut-o cu Comisia în săptămâna trecută ne-a arătat foarte clar că statele membre nu sunt pregătite să meargă pe, ace, pe acest drum. Poate ar trebui să găsim o cale de mijloc. Uh, țeluri, obiective naționale mai stricte, acompaniate de o flexibilitate mai mare. Va trebui să vedem care va fi situația articol după articol. În această după masă ne vom întâlni pentru prima dată cu raportorii din umbra. Pentru comisia noastră foarte important este ce se va întâmpla cu sistemul de comercializare de certificate și cu uh, împărtășirea uh, poverilor. Comisia, unii colegi își doresc ca comisia uh, să ia deja de pe acum certificate de pe piață și ca prețul pentru dioxid de carbon să fie stabilizat, dacă nu chiar să meargă în sus, să fie mărit. Ieri am discutat deja în cadrul raportului Chris Davis despre această propunere. Eu nu aș fi de acord cu asemenea propunere radicală. Uh, și aș propune să oferim uh, Comisiei un mandat mai strict de a uh, superviza această uh, piață. Dacă vom avea creș- o creștere economică, atunci prețul poate să meargă în sus. Obiectivul nostru și țelul nostru ar trebui să fie să se manifeste, să avem uh, suficientă stimulantă pentru industrii uh, dar să nu exercităm prea mare premisiune asupra industriilor care sunt în pericol să-și delocalizeze emisiile de dioxid de carbon în alte state. Foarte important pentru mine, și am discutat, de exemplu, cu un expert săptămâna trecută despre acest lucru, este următorul lucru. Multe măsuri nu se referă la acest sistem de comercializare de certificate, ci la uh, Uh, eficiența uh, clădirilor și aici, după părerea mea, Comisia are nevoie de un mandat mult mai strict. Aș dori să vă rog să clarificăm împreună situația cu Comisia ITRE. Noi am cerut să avem o colaborare foarte uh, bună. Am fost asigurați din partea Comisiei ITRE că va avea loc această colaborare. Um, desigur, este vorba de un compromis și în următoarele zile. Totuși trebuie să clarificăm situația pentru a ști uh, ce, după ce uh, proces va discuta amendamentele noastre uh, Comisia ITRE. Cred că suntem pe un drum bun și putem să ținem seama de interesele întreprinderilor mici și mijlocii din Europa Um, desigur, uh, statele care uh, produc și exportă gaz și petrol nu vor profita dacă noi folosim uh, mai puține resurse, dar să sperăm că vom ajunge la un compromis bun. Mulțumesc, Peter Lisa. În Comisia ITRE se votează în data de 24 ianuarie. Noi cred că în ședința din decembrie pentru protecția mediului înconjurător, eficiența energetică este o temă foarte importantă. Doresc să-i mulțumesc lui Peter Liză pentru munca sa. Um, au fost înaintate 440 de amendamente, să sperăm că vom ajunge la multe amendamente de compromis. Acum, um, raportorii din umbră, Pavel Poca este primul care cuvântul. Da, tot. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului. Sunt convins că vom uh, finaliza uh, acest raport cu bine, chiar dacă au fost înaintate 440 de uh, amendamente. În uh, urma convorbirilor cu raportori din umbră, vom fi siguri că uh, ne vom asigura că va ajunge la un uh, compromis. Permiteți-mi să mă refer la prioritățile pentru grupul socialiștilor și democraților. Uh, este vorba, în primul rând, de sectorul transportului, care ar trebui să fie inclus. Toate sectoarele ar trebui să fie incluse în, uh, în eficiența energetică. Dacă nu am ține seama de transport, am uh, renunțat la un potențial uh, imens. Apoi, um, o consecvență legată de sistemul de comercializare de certificate de emisii, Apoi, um, temă, o temă importantă pentru noi sunt contoarele inteligente, uh, aspectele sociale, includerea conceptului de um, energie, de sărăcie energetică în, acest, în această directivă. Doresc să mulțumesc pentru toate propunerile care merg în sensul informării consumatorilor. Noi ne opunem propunerii făcute de a nu accepta uh, această directivă și um, în ceea ce privește propunerea colegului Zeber, acesta uh, cred că a făcut o, o propunere care va avea un viitor foarte bun pentru a găsi un compromis cu Comisia și cu Consiliul. Vă mulțumesc. Continuăm cu Miroslav Utsky. Já vám děkuji, eh, pane předsedo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să spun în primul rând următoarele lucruri. Grupul nostru politic sprijină directiva referitoare la eficiența energetică. Pentru mine acesta este, aceasta este modalitatea prin care putem să ajungem la o Europa competitivă. După cum știți, eu um, consider că această directivă ar trebui să reprezinte un stimulant pentru industrie și nu o povară suplimentară. Sunt de acord cu antevorbitorii, nici noi nu am acceptat respingerea în totalitate a acestei directive. Noi avem însă o problemă cu obiectivele, cu obiectivele obligatorii, chiar dacă știm foarte clar că noi reprezentăm o minoritate în această comisie. Însă ne temem că dacă stabilim asemenea obiective obligatorii, acestea nu vor fi acceptate de Consiliu. Acum, în ceea ce privește amendamentele. Am citit un uh, comentariu în Business Europe astăzi, un comentariu care m-a fascinat, sincer. Uh, Îmi place um, propunerea colegului Lize referitoare la obiectivul de 3% uh, în legătură cu renovarea clădirilor publice. Um, înțeleg această propunere pe de o parte, dar pe de altă parte nu știu ce se întâmplă cu state cum este Italia sau Spania, care Ehm, nu știu dacă pot să-și permită în aceste timpuri să ating, atingă un asemenea obiectiv fără să-și pună în pericol uh, bugetele naționale. Cred că numărul mare de amendamente propuse demonstrează cât de important este acest raport. Eu sunt de părere că dacă um, vom accepta uh, vom, vom lua o hotărâre bună, atunci uh, foaia de parcurs uh, până în 2050 va avea succes. Vă mulțumesc, Carl Schlitter are acum cuvântul. Uh, Vorbesc în numele domnului uh, Icaut, care este raportorul nostru din umbră. cu siguranță vă așteptați ca și noi să avem anumite amendamente, bineînțeles, și amendamentele noastre se leagă mai întâi uh, de uh, țintele per ansamblu de economisire a energiei, care ar, uh, se referă la, cele 2, uh, la acel procent de 2%. Apoi, în ceea ce privește modul în care ar trebui să facem acest lucru, și anume să nu excludem transporturile. Dar, după părerea noastră, țintele nu sunt suficient de ambițioase. 1,5, spre exemplu, nu, la sută nu reprezintă o țintă suficient de ambițioasă. Uh, dacă, spre exemplu, am reușit să, să economisim un kilowatt pe oră, atunci, pe ansamblu, am avea mai multă energie care ar fi uh, economisită. Deci, ținta de 1,5% nu este suficient de ambițioasă. Apoi, ar trebui poate să recalculăm economisirile ce se pot face la nivel național, pentru că, după părerea noastră, o cifră absolută finală de 20% este ținta reală care ar trebui să fie atinsă. Dacă avem o reducere relativă uh, bazată pe cel mai uh, bun scenariu, uh, situația cea mai bună, atunci poate că nu am ajunge la scopul pe care dorim să îl realizăm. Deci o cifră absolută de 20% de reducere ar trebui să fie uh, calea cea mai eficientă pentru a ne permite să atingem și alte scopuri. Și dacă reușim să facem asta, vom face deja un mare pas înainte. Acum, legătura între uh, comercializarea de certificate și uh, uh, economisirea de energie. Noi am înaintat câteva amendamente împreună cu alți uh, colegi și spunem în felul următor, că ar trebui să reducem cu 1,74 până la 2,25% în această direcție, fără de care am avea 1,4 miliarde de tone uh, surplus deci vedeți că e într-adevăr nevoie de o ajustare și motivul principal pentru asta este că dacă ne uităm la sectoarele care nu au aceste certificate, încălzire, transporturi și așa mai departe, poate mai puțin de 40% din reducerile de CO2, CO2 pe care le-am menționat vin din aceste sectoare. Asta înseamnă că 60% din reducerile posibile ar veni din aceste certificate de uh, emisii. De aceea trebuie să facem această, uh, să operăm această modificare în modul în care alocăm aceste certificate. Și acum câteva alte elemente. A, nu, vom, uh, colegul meu a reușit să ajungă foarte bine, atunci el va prelua. Ja, ich muss leider auf die Zeit gucken. Jetzt. Da, din păcate trebuie să fiu atent cu timpul, pentru că ieri am avut o problemă, am avut prea puțin timp la dispoziție cu ultimul punct. Deci, Acum Sabina Vilța are cuvântul. Da, și eu doresc să-i mulțumesc raportorului, dar trebuie să spun că Comisia de uh, Mediu nu ar trebui să renunțe la poziția pe care a avut-o până acum, care a fost confirmată prin mai multe voturi. Uh, Drept urmare, am uh, semnat și eu amendamentele verzilor referitoare la obiectivele obligatorii naționale. După părerea mea, articolul 6 este foarte uh, important. Se vorbește acolo de o, uh, de o obligativitate de economisire de 1,5% pe an pentru toți furnizorii de uh, energie și fără uh, Uh, obiective obligatorii pentru statele membre, um, cred că nu ne, vom, uh, nu ne vom îndeplini obiectivele de economisire energetică. După calculele unui institut din Heidelberg, acest uh, sistem, de exemplu, în Germania, în 2014 ar duce la economii de 14 miliarde de euro uh, în fiecare an. Și în plus, costurile pentru importul de, de combustibili uh, fosili ar fi reduse uh, cu o sumă între 5,5 și 6,5 miliarde de euro. Vă mulțumesc. Acum Oreste Rossi. Uh, Rossi, you want to speak? Domnule Rossi, doriți să luați cuvântul? Doriți să luați cuvântul? Da, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș dori să vă spun că am înaintat o solicitare, pentru că noi suntem de părere că aceste prevederi sunt în momentul de față mult prea complexe. Articolul 6, cu acele uh, cifre și scheme obligatorii care intervină și care, de fapt, Uh, pun sub semnul întrebării suveranitatea statelor membre. Uh, apoi, se impune peste tot aceeași tehnologie și anume cogenerarea. Se prevăd, spre exemplu, uh, obiective la nivel național care să fie obligatorii. Iar pentru în aliniatul 5, în articolul în aliniatul 5, vedem că există acolo anumite mici modificări față de propunerea comisiei. Deci, noi am dorit să modificăm cotele și suntem de părere că ar trebui să trimitem acest text înapoi la comisie și să uh, așteptăm să vedem ce ne pot propune o altă versiune mai bună. În momentul de față, având în vedere textul pe care îl avem și având în vedere și situația actuală, uh, nu ne putem permite astfel de obiective, astfel de măsuri în țări în care există foarte multe clădiri uh, istorice uh, în care nu se pot face astfel de economii. Uh, nu se poate obține o astfel de eficiență energetică. Deci noi avem amendamente foarte, foarte numeroase și cred că întregul text în principiu ar trebui să fie revizuit. Vă mulțumesc. acesta a fost raportorii din Umbra. Ajungem la ceilalți vorbitori. Richard Zebăr are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc și lui Peter Liză pentru raportul pe care ni l-a prezentat. Cred că pentru noi foarte important ar trebui să fie ca acest obiectiv 368,4 milioane tone echivalent petrol să le economisim și acest cel ar trebui să încercăm să-l facem obligatoriu. Știu că există um, o rezistență mare din partea statelor membre, dar acesta este punctul central acestei propuni. Abordarea comisiei cred că nu este, nu este foarte proastă, dar cred că dacă acceptăm uh, propunerea comisiei, vom depune pur și simplu prea multe eforturi în proporție cu rezultatele pe care le vom avea. Nu spun că nu trebuie să încercăm să, le, să convingem statele membre, dar dacă încercăm să le convingem de acest lucru, trebuie să le dăm posibilitatea să fie flexibil în privința modalităților de a atinge acest obiectiv. Și cred că Comisia ar putea să facă mai multe lucruri aici. De exemplu, la articolul uh, 8 ar trebui să sprijinim aceste contoare inteligente, să sprijinim introducerea lor, dar uh, dacă prevedem lucrurile în prea mult detaliu, atunci cred că procesul de punere în aplicare va deveni, va, se va lungi prea mult. Dacă noi am vorbit de, ne am referit la anul 2011, poate statele membre își doresc 2013, 2014, deci vom pierde foarte mult uh, timp. Eventual, Parlamentul ar trebui să aibă curajul să găsească o soluție mai radicală. Uh, Acum, măsurile pro- propuse, de ce acestea și nu altele? Um, avem deja foarte multe lucruri. Există o directivă referitoare la proiectarea ecologică, există directiva în domeniul transportului și, din nou, venim cu o nouă reglementare care se referă la aceleași lucruri până la urmă. Este un sistem complex, fără, uh, un sistem uh, complex fără a avea un beneficiu concret. Uh, deci, mult mai bine cred că uh, ar fi să obligăm statele membre. O soluție mai uh, curată, mai simplă, care să fie ușor de pus în aplicare, va fi mai bună decât o soluție birocratică, să avem 10.000 de măsuri care duc la frustrare peste tot. Uh, deci poate ar trebui să avem acest uh, curaj să impunem aceste obiective obligatorii, dar să avem flexibilitate în ceea ce privește obținerea, atingerea acestor obiective. Îți mulțumesc, Richard Zeber. Da, să um, stabilim niște obiective obligatorii, dar modalitatea de a atinge aceste uh, obiective să fie flexibilă. Cred că este o idee foarte bună. Aș dori să-l întreb pe Peter Liza un lucru uh, în legătură cu acest uh, procent de 3% de îmbunătățirea situației clădirilor uh, publice. Eu nu am nimic împotriva acestui obiectiv, deoarece clădirile au un rol important în protejarea mediului conjurător și duc și la crearea de locuri de muncă. Dar există situații uh, diferite în ceea ce privește uh, Uh, clădirile uh, sociale. Sunt foarte multe situații în care atingerea acestui obiectiv nu poate fi făcut fără anumite subvenții din partea statului. Și în ceea ce privește clădirile, am înțeles că există și alte probleme dacă este să ne gândim până în 2050. Vor fi demolate foarte multe clădiri și din punct de vedere demo- demografic, uh, unele clădiri nu vor mai fi compatibile pentru situația din 2030, 2040, 2050. Foarte multe cl- clădiri vor trebui demolate, deci trebuie să fim flexibili și din acest punct de vedere, pentru că dacă nu, comunitățile urbane vor avea probleme în atingerea acestui obiectiv. Acum, François Grostet dorește să ia cuvântul. Merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În ce mă privește, eu aș vrea să vorbim mai degrabă de obiective obligatorii decât de măsuri obligatorii. Cred că ar trebui mai degrabă să încurajăm autoritățile publice să utilizeze acele contracte de performanță energetică în momentul în care există proiecte care au drept scop îmbunătățirea eficienței energetice. Iar pentru a avea astfel de contracte de performanță energetică, trebuie mai întâi să organizezi audituri audituri energetice care să fie realizate de către experți, experți care să fie calificați pentru așa ceva și care nu participă în mod direct la activitatea ce este supusă acestei auditări. Eu sunt convinsă că, plecând de la această eficiență energetică, putem găsi piste de reflexie foarte importante în ceea ce privește inovația, noile tehnologii. Și sunt convinsă că va trebui să uh, punem uh, pe picioare anumite automatisme, să avem un, o formă de inteligență în ceea ce privește rețelele de distribuire a energiei. Și va trebui să implicăm mai mult consumatorul. Știm, spre exemplu, că există un vârf de consum în fiecare seară, când oamenii se întorc de la muncă, vin acasă și utilizează anumite aparate electrocasnice și așa mai departe. Și există acolo un vârf de consum, deci trebuie să implicăm și consumatorul în așa fel încât și acesta să aibă un comportament care să ne permită să obținem acea eficiență energetică. Ceea ce ar fi păcat și ar fi dăunător pentru industrie ar fi să nu menținem stabilitatea regulamentelor pe care noi le-am instaurat în cadrul acestui sistem de certificate cu emisii, pentru că aceste reguli abia au fost transpuse în legislația națională acum și dacă începem deja să modificăm aceste reguli, atunci actorii implicați vor pierde încrederea în sistem și acest lucru ar fi cu siguranță dăunător pentru uh, eficacitatea sistemului. Mi se pare că aceste mecanisme obligatorii în materie de eficiență energetică trebuie să se bizuie cât, pe cât posibil pe obiectivele definite în materie de consum energetic. Și asta plecând de la fiecare unitate de activitate și plecând de la principiul subsidiarității, bineînțeles, statele membre trebuie să aibă posibilitatea să pună în aplicare măsuri alternative care să ducă la un efort comparabil fără a uh, interveni fără ca și comisia să aibă în mod sistematic posibilitatea de a interveni sau de a se opune. De aceea mi se pare mie interesant să putem viza toți investitorii și să impunem nu o soluție tehnică unică, utilizată în mod sistematic, ci să impunem mai degrabă o evaluare a costurilor și a eficienței uh, tehnologiilor alese. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Euh, Theodoros Kyllakakis. Mulțumesc, Teodoris Kyllakakis, are contul. You. There are... First, I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să spun că Peter Lise a făcut o muncă extraordinară pe marginea acestui document și face o muncă nemaipomenită. Dar, pe trei aspecte specifice. Mai întâi, clădirile publice Uh, pe care vrem să le renovăm. Știm foarte bine că ne confruntăm cu bugete foarte reduse și în vremuri de austeritate. Deci banii contribuabilor trebuie utilizați în mod eficient. De aceea propun eu că în momentul în care se intervine, trebuie să existe o analiză costuri-beneficii care să țină seama și de uh, modul în care va fi utilizat pe viitor acea clădire, va fi utilizată pe viitor acea clădire, pentru că fără a face această analiză, atunci ne-am aflat într-o situație în care uh, uh, renovarea nu are nimic de a face cu utilizarea ulterioară. E, spre exemplu, un castel care e gol, care va fi renovat și care până la urmă nu va fi utilizat. Un al doilea aspect. În momentul în care se cumpără o nouă clădire și se spune că trebuie doar să fie uh, făcută mai eficientă din punct de vedere energetic. E bine, trebuie să ținem seama și de alte alți factori, pentru că cumpărarea unei clădiri reprezintă o provocare de multe ori pentru sectorul public. Deci trebuie să ținem seama și de acest element și să nu, cum, să nu luăm o decizie neîntemeiată. Apoi, pentru companiile de electricitate, în momentul în care acestea doresc să promoveze eficiența energetică, ar trebui să existe stimulente pentru ele în acest sens. În așa fel încât acestea să fie motivate. Ele sunt motivate în momentul de față să vândă electricitate. Deci, pentru a avea eficiență în utilizarea electricității, trebuie să ne asigurăm că uh, această eficiență energetică este promovată prin subvenții, prin stimulente. Uh, mulțumesc, Ania Weisberger. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să-i mulțumesc lui Peter Liza pentru bună analiză și a amendamentelor. Eu aș dori să mă refer la niște lucruri spe- specifice. A spus că ar trebui să ne gândim să flexibilizăm aceste măsuri și eu pot să sprijin o asemenea propunere și aș dori să încep cu articolul 4, cu această obligație de 3% referitoare la clădirile publice. Se prevede ca în fiecare an 3% din clădirile publice să fie renovate. Cred că cerem prea mult um, uh, municipalităților și domnul președinte tocmai s-a referit la această situație. Municipalitățile pentru uh, ar, ar trebui să uh, renoveze mult mai mult în urma în, în urma unei asemenea propuneri și eu în amendamentul 103 mă refer la un obiectiv de 2% și ar trebui să ne gândim poate Uh, la faptul dacă chiar trebuie să fie respectat uh, acest obiectiv de 2% în fiecare an. Poate ar trebui să ne gândim la o valoare medie până în anul 2020, valoare medie anuală până în 2020 și tocmai acest lucru îl propun în amendamentul 111. Apoi, în ceea ce privește articolul 10, planurile naționale referitoare la căldură și și uh, se prevede o obligativitate pentru statele membre de a elabora asemenea uh, planuri și uh, prevederi uh, referitoare și la planificarea, uh, planificarea ur- urbană viitoare care ar trebui să fie, în, în care ar trebui să se țină cont de aceste aspecte legate de căldură. După părerea mea, este un efort birocratic foarte mare și nu cred că va folosi foarte mult pentru ceea ce ne dorim. Și, de asemenea, consider că Uh, intervenim prea mult în uh, atribuțiile uh, municipalităților în, în general. Și cred că și acest lucru ar trebui să fie îmbunătățit. În plus, la articolul 10 se uh, amintesc mai multe stimulente în ceea ce privește centralele de cogenerare. Uh, principial, această tehnologie este foarte bună, dar um, uneori este nevoie să folosești doar centrale care, folos- care funcționează pe gaz pentru, și să nu apelezi la centrale de cogenerare pentru a păstra stabilitatea sistemului. Mulțumesc. Asta Veslund dar acum cuvântul. Eh, jag tror att det här med energieffektivisering är någonting som vi alla är väldigt frustrerade Mulțumesc. Eficiența energetică este o problemă care mm, este frustrantă pentru că cu toții ne dăm seama de cât de importantă este eficiența energetică și totuși nu se iau suficiente măsuri în acest scop. Avem nevoie așadar de ținte obligatorii, chiar dacă statele membre sunt împotriva lor. La ora actuală, statele membre nu iau suficiente măsuri. După cum spuneau Richard Zeber și eu, Leinen, există o contradicție inerentă aici, pentru că dacă se dacă nu se stabilesc uh, ținte obligatorii, statele membre nu iau măsuri Aș vrea să se facă mai multe în ceea ce privește eficiența energetică a clădirilor publice. Ar trebui să rămânem la obiectivul de reducere a consumului de energie de 25% până în 2020. Ar trebui să menținem această țintă. De asemenea, am vorbit uh, în mod repetat în această comisie despre Uh, obiectivele pe timp lung și faptul că trebuie să putem anticipa evoluțiile viitoare. Trebuie să stabilim ținte până în 2020-2025, în așa fel încât sectorul industrial să știe de ce adaptări e nevoie. Mulțumesc. Suedia este o țară în care uh, standardele Uh, referitoare la clădiri sunt foarte uh, înalte. Um, se pune întrebarea cum se calculează eforturile depuse până acum și în raport cu eforturile care trebuie făcute. Oricum, acum are cuvântul Cristina uh, Gutierrez. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Directiva aceasta pe mine una mă enervează. Mă gândesc la ultimele taxe adoptate în Europa. Chiar dacă ai o abordare eh, rațională în privința acestei directive, chiar dacă o abordezi cu atenție, ajungi la niște rezultate pe care nu le-ai prevăzut de la bun început situația evoluează foarte repede și ne dăm seama că nu întotdeauna adoptăm măsurile pe care le-am prevăzut la început. Vorbim aici despre o abordare specifică și introducem niște ținte obligatorii la nivelul statelor membre. Eu una lucrez foarte mult cu regiunile și regiunile acordă o foarte mare importanță eficienței energetice. Însă, se pun mai multe întrebări. Cine va finanța, de exemplu, contoarele inteligente? Cine va finanța rețelele? pentru că vor trebui introduse peste tot. Ori în Spania, cartierele sunt foarte diferite unele de altele. Și e important ca și populația să înțeleagă că este important să facă economii de energie. E important să ținem cont de investițiile necesare din partea statului pentru a ajuta persoanele care nu dispun de mijloacele uh, financiare necesare. Abordăm aici, de asemenea, chestiuni care țin de proprietatea privată. Sunt pentru o echitate socială, grație energiei, și sunt pentru avantaje sociale care, de care să profită toți acesta este unul dintre elementele esențiale pentru că vorbim despre proprietatea privată, despre proprietarii clădirilor. Și cred că există anumite probleme care sunt abordate mult prea superficial. Ori problema mi se pare esențială și sunt și niște considerații istorice de care trebuie să ținem seama. În 2004 am depus un amendament pentru ca clădirile istorice să fie excluse. Acum s-a introdus un amendament pentru ca să se uh, reintroducă aceste clădiri. Este directiva această directivă obligă statele membre să aibă o, o atitudine contradictorie și cetățenii vor fi, vor fi oarecum condamnați să facă aceste eforturi. Și atunci ne putem pune întrebarea următoare. Ce se va întâmpla cu acele clădiri istorice, cu acea arhitectură istorică care se află peste tot în Europa? Cine se va ocupa de ea? De aceea mi se pare că subiectul este deosebit de interesant și ar trebui să existe anumite anchete în Europa referitor la aceste clădiri și modul în care acestea pot fi renovate și să vedem care sunt dificultățile cu care ne-am confruntat confrunta în acest domeniu. Apoi, un alt aspect. În ceea ce privește tehnologia, uh, tehnologiile utilizate în construcții, ne putem pune întrebări. Știm că ne putem gândi la modul în care am putea analiza aceste tehnologii de construcții. Și am, și am să încerc să vă prezint lucrurile cât mai pe scurt. Ar trebui să plecăm de la ideea următoare, că în aceste uh, clădiri istorice, în această arhitectură istorică, plecând de la utilizarea acestora, trebuie să vedem care sunt cele mai bune tehnologii de construcție și renovare ce pot fi utilizate. Și deci aici trebuie să angajăm toți cetățenii. Uh, toți cetățenii europeni vor trebui să aibă aceste contoare inteligente, care, uh, mă scuzați, dar costă foarte scump, și pe de altă parte, noi nu o să avem fonduri suficiente pentru a renova aceste clădiri uh, istorice. Mulțumesc, până domnul președinte, am fost amabil cu dumneavoastră, v-am lăsat să vorbiți mai mult. Next is uh, Hibne. Dziękuję bardzo. <clears throat> Mulțumesc. 20% efektywności dacă dorim să ne atingem obiectivul de reducerea consumului de energie cu 20%, trebuie să înțelegem faptul că trebuie să găsim uh, modalități de economisire. Aș dori să amintesc faptul că uh, raportul domnului Liza conține niște propuneri foarte bune doar se discută și despre obligații și obligații, despre lucruri obligatorii, dar, după părerea mea, multe amendamente nu ar fi necesare. Ideea unui audit pe energie care să dureze de, de timp de 3 sau 5 ani, de exemplu. Un asemenea audit ar uh, duce la un mare efort administrativ, uh, de exemplu, în uh, spitale ar trebui să fie reparate acoperișurile, să se facă o izolație termică și după 5 ani, când vor fi um, introduse certificatele, ar trebui să vedem uh, cum, ce s-a întâmplat cu procesul de eficientizare energetic, dacă ne-am uh, atins obiectivele sau nu. Apoi, obiectivul de 3% legat de uh, renovarea clădirilor. Este un obiectiv, desigur, foarte important, însă clădirile publice uneori um, sunt folosite, nu, nu sunt folosite de autorități uh, publice și uh, problema proprietății clădirii respectivă nu este întotdeauna uh, clarificată. De asemenea, trebuie să ne gândim și la situația clădirilor istorice și eventual ar trebui să uh, vorbim și despre cum dorim să ajungem la uh, Uh, eficiența energetică și în ceea ce privește clădirile istorice. Un alt aspect amintit de uh, colegul uh, Poc, sărăcia energetică. Dacă dorim să um, mutăm aceste costuri, atunci costurile nu ar trebui să fie puse uh, în, uh, în uh, spatele uh, companiilor producătoare de energie, pentru că acestea vor, se vor folosi de, această, de acest pretext pentru a crește prețurile. Un lucru care nu va fi uh, benefic pentru consumatori. În plus, cred că ar trebui să ne gândim și la uh, subvențiile publice. Poate într-o asemenea situație va trebui să uh, creștem subvențiile. Deci nu putem nu putem să avem subvenții publice și să nu recunoaștem acest lucru. Și aș dori să vă atrag atenția că avem nevoie de uh, instituții uh, specifice care să se ocupe de uh, acest aspect. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor este Karl-Heinz Florenz. Vă mulțumesc. Și eu doresc să-i mulțumesc lui Peter Liza. Pasiunea mea este să obținem aceste obiective obligatorii. Um, am susținut această idee și în uh, celelalte discuții pe care le-am avut, însă înțeleg faptul că, că va trebui să fie un proces în atingerea acestor obiective. Însă dacă este să vedem ce s-a întâmplat în trecut, când am uh, stabilit niște obiective uh, facultative, cred că situația este destul de modestă sau rezultatele sunt destul de modeste. Eu aș dori să vă aduc uh, aminte că ne aflăm la începutul unui proces. La sfârșitul acestui proces ar trebui să ajungem la lucrurile propuse de Peter Lise și nu ar trebui să uităm de posibilitatea stabilirii unor obiective uh, obligatorii. Dacă în urma negocierilor cu Consiliul vom ajunge la o soluție mai modestă, ok, asta va fi. Oricum, uh, doresc să mă refer acum la această obligație de, uh, de economisire cu 1,5% în ceea ce privește centralele electrice. Aceasta ar fi o soluție uh, bună uh, pentru, de exemplu, centrale care folosesc pentru, pentru uh, ce, care folosesc pentru producerea de, de energie electrică gaze um, un alt tip de gaze. Acum, în ceea ce privește auditul energetic, după părerea mea, uh, acesta, această idee este una foarte bună, pentru că uh, știi exact despre ce cifre discuți. Um, firmele foarte mari știu exact care este situația, dar întreprinderile mici și mijlocii um, nu știu întotdeauna care este situația legată de eficiența energetică în propria întreprindere. Uh, și acum toate unitățile care sunt folosite și acestea sunt destul de diferite. Deci, un audit energetic ar ajuta tocmai în această situație, însă el ar trebui să fie definit foarte bine, deoarece în anumite state se vorbește despre sisteme de gestionare a, a, a energiei, există și anumite preferințe um, fiscale în anumite state, oricum, în general, sprijin uh, abordarea generală a lui Peter Liza. Vă mulțumesc. Acum să fiu o coniară comentul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, vrem să luptăm împotriva schimbărilor climatice și să luptăm și împotriva precarității energetice a populației prin creșterea eficienței energetice. Vom reuși să îmbunătățim nivelul de trai și să reducem cheltuielile energetice ale gospodăriilor. Punctul acesta este esențial și cred că ideea de a impune obligații pentru a se crește eficiența energetică este foarte importantă, este indispensabilă. Pe de altă parte, Comisia de Mediu trebuie să se bazeze pe politica de coeziune și pe politica regională în acest domeniu. Să mă explic. Avem FEDER, Fondul European de Dezvoltare Economică. Pentru perioada de programare 2014-2020 se prevede că 20 din fonduri vor fi destinate eficacității energetice. Fondul de dezvoltare regională. Europa va impune obligații statelor în ceea ce privește eficacitatea energetică, însă, în același timp, trebuie să arătăm că Europa cofinanțează toate lucrările legate de eficacitatea energetică. Aș vrea să depun amendamente în numele Comisiei uh, ENVI, amendamente care vorbesc despre această politică de coeziune și uh, politica regională, în așa fel încât să mergem în uh, sensul celor spuse de doamna Gutierrez. Patrimoniul istoric este un element aparte, trebuie să ținem cont de specificul uh, lui și politica regională trebuie să cofinanțeze aceste lucrări. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Estrela, este ultimul vorbitor. Evident, uh, obiectivul de eficiență energetică. Mulțumesc, domnule președinte. Obiectivul acesta al eficienței energetice este un obiectiv crucial. S-au depus multe amendamente la acest aviz. Sunt uh, autoarea uh, proiectului de aviz uh, din partea Comisiei uh, pentru Egalitatea Șanselor este important să abordăm și problema clădirilor sociale. Există clădiri publice, în adevăratul sens al cuvântului, și nu vrem să creștem costurile pentru consumatori atunci când acești consumatori sunt persoane vulnerabile care locuiesc în clădirile sociale. Din motive de mediu și din motive economice, avem nevoie de obiective obligatorii. Trebuie să economisim energie. Este clar că trebuie să facem ceva în acest sens. Acum câțiva ani, în Portugalia, s-a adoptat de altfel o lege cu privire la eficiența energetică a clădirilor publice și această lege a dat rezultate bune. Mulți colegi s-au referit însă la clădirile istorice, la centrele istorice ale orașelor. Este mai greu să ajungi la o soluție viabilă în privința acestor centre istorice, pentru că adesea este vorba despre uh, clădiri publice și nu este ușor în condițiile economice dificile pe care le traversăm, nu este ușor să avem finanțarea necesară pentru a promova eficiența energetică a acestor clădiri. Însă obiectivul este unul nobil și nu trebuie pierdut din vedere. În sfârșit, s-a făcut aici uh, referire la întreprinderile mici și mijlocii. Acestea nu ar trebui să fie sancționate prin aceste măsuri. Pe de altă parte, nu putem uh, să excludem IMM-urile din această directivă. Ce putem face atunci este să limităm costul măsurilor de ameliorare eficienței energetice și este important ca consumatorii să-și poată uh, plăti facturile. Are cuvântul acum reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Lize a făcut legătura cu prioritățile în domeniul climatic. Propunerile pe care le facem au un beneficiu clar în această privință și este important să fie viabile și din punct de vedere economic. Noi prevedem că vor crea 4.000 de locuri de muncă și vor contribui la impulsionarea economiei europene. Trebuie să ne asigurăm că banii publici sunt bine folosiți și suntem de acord cu doamna Oconi în privința faptului că fondul de coeziune este foarte important aici și de asemenea trebuie ca băncile să acorde împrumuturi pentru creșterea eficienței energetice. Apreciem raportul domnului uh, Lize. Este un aport uh, important și recunoaștem uh, sprijinul de care beneficiem din partea acestei comisii. Pe noi nu ne preocupă în special măsurile individuale, ceea ce ne propunem este să atingem obiectivul pe care ni l-am fixat în 2007. E clar că e nevoie de o dezbatere în privința măsurilor, e nevoie de o dezbatere în privința țintelor, însă Comisia Europeană își menține opinia că e nevoie de o abordare în două etape în ceea ce privește țintele obligatorii și etapa 1 ar trebui să fie adoptarea la nivel european a unor măsuri care să ne ducă la atingerea obiectivului de 20%. Dacă atingem acest uh, obiectiv, statele membre vor putea să adopte ținte voluntare și nu va fi nevoie de obiective obligatorii. Am uh, adus uh, acest argument și am adus și argumentul menționat de domnul Seber și de către alții, și anume că doar un stat membru este pentru ținte obligatorii, celelalte sunt uh, foarte clar împotrivă. În acest uh, context, uh, amendamentele domnului Zebăr și ale altora sunt cât se poate de potrivite din punctul nostru de vedere, țintele obligatorii nu sunt uh, o bază de uh, discuție potrivită. Domnul Liză ne-a tras atenția asupra amendamentelor 333 și 334 în ceea ce privește modul de exprimare a țintelor și cum ne asigurăm că industriile intensive în energie sunt uh, protejate. Vom analiza mai în detaliu aceste chestiuni. În ceea ce privește instrumentele, există multe idei pe care le împărtășim, idei care au fost uh, menționate în uh, dezbatere și în amendamente. Aș vrea să mă concentrez asupra punctelor care ne pun probleme, nu asupra punctelor uh, cu care suntem de acord. Nu le abordez într-o anumită ordine. S-a vorbit despre implicarea sectorului transportului. Avem în vedere adoptarea uh, foi de parcurs în domeniul transportului. Nu considerăm că e nevoie de măsuri din această cauză, din cauză că sectorul transporturilor este avut în vedere în această foie de parcurs. Președintele Iolainen a vorbit despre costul renovărilor la clădirile sociale. Într-adevăr, vorbim despre o populație cu venituri modeste. Costul uh, încălzirii însă ar scădea dacă s-ar renova aceste clădiri. E clar că e nevoie de finanțarea acestor măsuri, însă pe termen lung, uh, cei care locuiesc în aceste clădiri ar deveni mai bogați și nu mai săraci. Doamna Grostet a vorbit despre contractele de performanță energetică și despre companiile care furnizează servicii energetice. Există uh, soluții inovatoare care nu prejudiciază veniturile persoanelor vulnerabile. Doamna Grostet a vorbit și despre implicarea consumatorilor. Sunt de acord cu această idee. Trebuie să facem în așa fel încât cetățenii să-și dea seama de importanța economiilor de energie și ne-am bucurat dacă propunerile noastre uh, merg în această, ar merge în această direcție. Domnul Schilakakis s-a vorbit despre procentul de 3% și a spus că trebuie să vedem ce clădiri sunt renovate. Statele membre urmează să aleagă clădirile care sunt renovate și ar face bine să aleagă acele clădiri care ar uh, aduce cele mai multe beneficii în cazul în care ar fi renovate. S-au depus multe amendamente la articolul 6 care vorbește despre Uh, sistemele de susținere pentru uh, eficiența energetică. Domnul Eichhout, domnul POC și alții au făcut clarificări în ceea ce privește alternativele posibile și ne bucură faptul că s-a clarificat, uh, s-au clarificat aceste alternative. Există alte amendamente însă care golesc de conținut acest articol. Dacă se menține procentul de 1,5%, nu ajungem unde ne dorim. Și, în sfârșit, în ceea ce privește articolul 8 și contoarele inteligente, s-au depus amendamente în ceea ce privește suprapunerea cu al treilea pachet. Nu uh, e nevoie să mergem mai repede decât uh, prevede cel al treilea pachet. Lize, dorești să spui ceva? Da, foarte pe scurt. În primul rând, aș dori să reacționez uh, unor colegi. Domn președintele și alți, domn președinte și alți uh, colegi au vorbit de obiective mai uh, ambițioase. Este adevărat. Uh, anterior uh, discutasem despre un obiectiv mai ambițios, dar timpul trece și acum suntem în, procesul legislativ. Nu va fi foarte ușor să impunem obiectivul comisiei. Așadar, aș spune că ar trebui să ne concentrăm eforturile de a respecta celul uh, propus de comisie. Avem propuneri concrete în ceea ce privește um, împărțirea, împărtășirea poverilor. Și cred că propunerile Comisiei sunt realiste din punct de vedere politic. Cred că dacă am adăugat lucruri în plus, atunci situația ar fi mai dificilă. Așadar, nu cred că ar trebui să stabilim niște obiective mai stricte, mai ambițioase, dar acestea ar trebui să devină uh, obligatorii. Și Comisia s-a referit la acest lucru, uh, obligativitate în schimbul uh, flexibilității măsurilor. Um, acum, în ceea ce privește lucrurile spuse de domnul președinte și de Teodoros Schilakakis, um, îl cred pe colegul Schilacafis că nu avem la dispoziție uh, mijloace financiare publice nelimitate și, drept urmare, avem nevoie de, uh, de flexibilitate. Cred că ar trebui să mergem mai departe decât să prevede la amendamentul 4. uh, s-a referit la situația în care o clădire publică urmează să fie demolată, pentru că nu va mai fi nevoie de ea, atunci evident că nu are rost să o renovezi cu, din punct de vedere energetic cu trei ani înainte. Eu aș, uh, propune, aș propune să ne gândim la, mai mult atunci la eficiența energetică a unei clădiri, nu la um, rata de sau procentul de renovare a clădirilor Eventual ar trebui, într-adevăr, să reducem acest uh, procent, poate la 2%, dar să ne referim la consumul de energie al clădirilor uh, publice. Astfel ar lua naștere un grad mai mare de flexibilitate. Și, desigur, și pentru acest lucru am avea nevoie de sprijin financiar. Și apoi, un ultim uh, punct, sprijin uh, lucrurile spuse de, de colega Grostet și precaritatea energetică și în toată, viziunea de, pe termen lung va fi inclusă în acest raport. Și apoi, într-adevăr, este o provocare, ne confruntăm cu o provocare, trebuie să facem niște investiții, dar uh, cred că va fi rentabil, deoarece în acest moment plătim 400 de miliarde de euro pentru importul de uh, uh, energie este o sumă de um, 4 ori mai mare, de 5 ori mai mare decât uh, suma pe care o investim noi în politica agricolă. Deci cred că merită să discutăm această uh, sumă imensă de 400 de miliarde de euro uh, Trebuie să încercăm să reducem această sumă pentru că atunci măsurile noastre se vor uh, dovedi a fi eficiente. Mulțumesc și uh, cadoul nostru de Crăciun pentru europeni va fi faptul că vom vota acest raport pe data de 20 decembrie. Acum, următorul punct este raportul lui Satu Hasi despre cum trebuie uh, pusă în aplicare Convenția de la Marpol uh, referitoare la emisiile de sulf, care stipulează că această emisie ar trebui să fie de 0,5% în anul 2020 în toate zonele și 0,1% uh, în zonele protejate, special protejate. Va fi o discuție foarte interesată și doresc, uh, interesantă și doresc să le cer tuturor care doresc să participe la această dezbatere să ne indice acest lucru acum pentru a ne asigura că avem suficient timp. Între timp, satul, te rog, poți începe. Very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, după cum a spus președintele, principalul punct din uh, propunerea comisiei este aplicarea deciziei luate de Organizația Maritimă Internațională de a face Uh, ca limitele pentru emisie de sus să fie mai stricte. Limitele vor fi diferite în diferitele zone maritime. OMI a desemnat așa numitele zone de control ale emisiilor de sulf, ZCES, în Europa e vorba despre Marea Nordului, Canalul Mânecii și Marea Baltică. Marea Britanie și Canada au inclus uh, zonele de coastă în aceste zone de control ale emisiilor. În aceste zone Limita de sulf, care la ora actuală este de 1%, va fi de 0,1%, începând cu 2015 și în celelalte zone limita de sulf va fi de 0,5% începând cu 2020. Cred că este una dintre cele mai importante reforme care țin de sănătate în uh, această legislatură, pentru că procentul uh, reprezentat de sectorul maritim în, uh, în poluare este surprinzător de mare. 50.000 de oameni mor anual, mor în mod prematur din, în Uniunea Europeană din cauza poluării atmosferice provenite de la nave. Este foarte clar că sectorul maritim a început uh, să facă eforturi pentru a-și reduce emisiile mult mai târziu decât alte sectoare. Emisiile de sulf în, uh, pe uscat au fost reduse cu 90-80% în funcție de anul de referință ales în sectorul maritim, uh, acest proces a început uh, de curând. Dacă nu se iau noi măsuri, în acest deceniu, emisiile de sulf în sectorul maritim, în zonele maritime europene, vor uh, depăși toate emisiile provenite de la fabrici, automobile și așa mai departe în uh, acest an. Deci există uh, argumente foarte puternice pentru a se aplica măsurile uh, convenite în cadrul Organizației Maritime Internaționale. nu, singura, nu avem o singură opțiune și anume să se schimbe combustibilul. Uh, mai există opțiune și anume să se folosească echipamente care uh, depoluează uh, gazele de ardere și Comisia consideră că această alternativă este valabilă. Și sigur că energia este o altă uh, opțiune pentru noile nave și e nevoie de infrastructură energetică. Toate aceste opțiuni înseamnă că se vor uh, reduce și emisiile de oxid de azot și de carbon negru. Sigur că există costuri, însă conform estimărilor comisiei, avantajele economice ale uh, beneficiilor de sănătate uh, sunt mult mai mari decât costurile. Beneficiile de sănătate uh, reprezintă de 20-25 de ori mai mult decât costurile acestor măsuri. Este în principiu o propunere bună. Aș vrea să o consolidez, să consolidez anumite puncte din această propunere. Cele mai importante amendamente pe care le propun sunt amendamentele următoare. Să se extindă limita de 0,1% la navele care efectuează curse regulate, curse de pasageri și anume mai devreme decât propune Comisia. Comisia propune aceeași limită, însă acordă un termen de 5 ani, un termen suplimentar pentru navele de pasageri. Eu propun 2015 pentru uh, navele care transportă pasageri. Este ceea ce am făcut uh, și în directiva actuală. Când s-a redactat actuala directivă, limita pentru navele de pasageri care ajung în porturile europene a fost fixată în uh, același uh, an ca și pentru zonele de control al emisiilor de sulf. A doua propunere pe care o fac este să extindem zona Uh, cu limita de 0,1% la toate uh, apele teritoriale. ar putea părea că se extinde cerința legată de porturi. E vorba despre 0,1% 0,1% pentru porturi, ei bine, propun să se extindă această limită și la zonele portuare și propun să se facă acest lucru până la sfârșitul anului viitor. Comisia ar trebui să studieze posibilitatea de a stabili noi zone de control al emisiilor de sulf și să raporteze Parlamentului și Consiliului. Și al patrulea element uh, pe care îl uh, aduc în discuție este că ar trebui să facem ca regulile cu privire la ajutoarele de stat să fie mai flexibile. Există niște costuri și aceste costuri sunt cele mai mari pentru uh, Uh, șantiere, pentru sectorul uh, navelor maritime. Această schimbare va fi mai puțin costisitoare dacă se vor introduce noi tehnologii și ar trebui să facilităm această trecere la noi tehnologii flexibilizând pe o perioadă determinată reglementările cu privire la ajutoarele de stat pentru a ajuta statele membre care uh, vor avea costuri importante. Vom contribui în felul acesta la lansarea pieței uh, în domeniul tehnologiilor noi. Mulțumesc uh, Citesc uh, lista oratorilor. Have following people. Skilekakis, Ayuso, Florence, Murkunaite, Tattarella, Manner, Tremopoulos, Kuhn and Pirillo. Is anybody missing? Okay, thereby I close the list and... Am uh, dat uh, citire listei oratorilor. Vă rog să nu uh, vorbiți mai mult decât uh, uh, e nevoie. Domnule președinte, am observat că uh, ridicați din sprâncene atunci când cineva își depășește de timpul de intervenție, deci trebuie să fim atenți la sprâncenele dumneavoastră. Domnule președinte, este adevărat că e vorba despre o chestiune de sănătate. Este adevărat că poluarea este mare și toți cei care au uh, sunt la curent cu aceste practici, uh, sunt conștienți uh, de necesitatea acestui regulament, acestor reglementări. Însă opțiunea IMO, OMI nu este nemaipomenită, să se treacă la 0,1% în zone de control ale emisiilor de sulf și să se treacă la 0,5% uh, în Europa de Sud. Statele membre au negociat aceste măsuri, însă această abordare nearmonizată nu este o abordare potrivită din perspectiva Parlamentului European. În primul rând, problemele de sănătate sunt mai mari în Europa de Sud. Și nu putem spune că o viață grecească e mai puțin importantă decât o viață daneză. Nu ar trebui să avem măsuri nearmonizate în directivele europene. Cred de asemenea că dacă nu abordăm lucrurile cum trebuie, nu are niciun sens să luăm măsuri sunt pentru extinderea acestei măsuri la toate apele teritoriale. Sunt pentru propunerea doamnei Hasi, care merge în direcția unei mai mari armonizări. Termenul 2015 este strâns. Poate că e un termen care poate fi respectat, însă este strâns, repet. M-am întâlnit cu producătorii de echipamente, de instalații de epurare. Cred că avem nevoie de informații pentru a lua o decizie. Comisia a spus că va veni cu aceste informații. Aș vrea să știu uh, uh, care Uh, cu, cu ce măsuri, uh, cu ce informații va veni uh, comisia. Spuneți de asemenea că statele membre au o răspundere foarte mare și spuneți că statele membre vor rezolva problema. Întrebarea este dacă pot rezolva problema și în ceea ce privește ajutoarele de stat, nu reglementările sunt deficiente, ci banii lipsesc. Și în ceea ce privește banii, întrebarea pe care ne o punem este când uh, și nu cum. O, domnul Kramer are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Discutăm despre măsura legată de calitatea aerului și am participat la foarte multe uh, dezbateri în acest uh, domeniu și Parlamentul uh, a spus întotdeauna că nu trebuie să ne ocupăm de orașe. Avem acum o măsură care este foarte eficientă, care nici nu costă foarte mult pentru a uh, îmbunătăți calitatea aerului. Așadar, este foarte clar că această directivă, așa cum a fost prezentată de comisie, este bună. În foarte, am început în foarte multe sectoare, de la transport până la centrale electrice, am făcut foarte multe lucruri. În transportul maritim nu s-a făcut foarte mult, nu s-au făcut foarte multe lucruri până acum, de aceea avem nevoie de această măsură. Pentru mine este important să atrag atenția asupra faptului că Aici avem, de fapt, și un acord internațional și ne dorim acest lucru și în alte sectoare. Existența unui acord internațional la nivelul uh, organizațiilor responsabile, deci este un acord internațional obligatoriu din punct de vedere juridic pentru statele membre și, dreptul mare, este foarte bine că îl putem pune în aplicare pe plan european. Unele puncte sunt uh, importante. Pe mine, nu, m-a nu m-au convins toate propunerile lui Satu Hasi să uh, mergem dincolo de, de propunerea um, Organizației Maritimă internațională. Nu știu dacă este bine să ne dorim aceste uh, limite. Desigur, este clar că ne dorim asemenea limite peste tot, dar uh, trebuie să vedem când le putem, uh, când le putem atinge. Acum, în ceea ce dacă propunem uh, lucruri mai stricte care să meargă dincolo de aceste zone de control al emisiilor de sulf, trebuie să vedem cum ar trebui să facem acest lucru. Nu susțin um, alegerea acestor zone de către comisie. Cred că acest lucru ar trebui să fie făcut de statele membre și apoi un alt lucru uh, Um, la care doresc să mă, la care doresc să mă refer, doresc să spun că nu provin dintr-o zonă costieră, deci nu am interese speciale. Cu toate acestea, cred că um, există motive întemeiate de a ne întreba dacă în cadrul acestor zone speciale unde au loc uh, unde sunt linii de, de transport pe, pe, pe distanțe scurte dacă nu vom ajunge la uh, efecte la care nu ne-am gândit înainte. Știu că în Marea Baltic, Baltică se, se transportă foarte multe mărfuri din Germania și în, în uh, statele scandinave și poate ajungem, dacă avem asemenea cerință, la o mutare a transportului respectiv. Și nu vă temeți, ajung acum la final. Mm-hmm după părerea mea, trebuie să corectăm um, această deficiență legată de um, rutele scurte de transport pentru a evita mutarea acestor rute în alte, în alte zone. Nu știu dacă putem cere, după cum am spus, din punct de vedere tehnic, uh, cerințe mai stricte. Vă mulțumesc, domnul Callanan. I hope your eyebrows don't go up for me. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că nu o să ridicați din sprâncene. Uh, aș dori să-i mulțumesc doamnei Hasi pentru toată munca depusă pe marginea acestui raport și pentru faptul că a avut o colaborare atât de bună cu toți reprezentanții tuturor grupurilor politice. Înainte de a face comentarii pe marginea propunerii comisiei, aș dori să spun mai întâi că susțin acordul așa cum a fost acesta încheiat în Organizația Maritimă Internațională și trebuie să fim foarte atenți în uh, momentul în care dorim să preluăm acest acord. Uh, este un acord la nivel internațional, îl susținem, recunoaștem că acesta trebuie să fie transpus în legislația europeană și trebuie să fim atenți dacă ne dorim să mergem mai departe decât limitele fixate de acest acord. Acum, în ceea ce privește propunerea Comisiei, eu susțin acele elemente care aliniază legislația europeană în scopul de a reduce uh, emisiile, pentru că acest lucru va îmbunătăți calitatea aerului și sănătatea umană. Dar, în același timp, trebuie să fim conștienți de faptul că cerințele Uh, acestea vor duce la o creștere a costurilor. Și, uh, uh, așa cum a subliniat și colegul meu, în circunstanțele actuale trebuie să fim foarte prudenți, să nu încurajăm o schimbare totală a modului de transport și să se treacă de la, o transportare, de la un transport pe mare la un transport pe uscat Uh, apoi trebuie să ne asigurăm că toate serviciile maritime astfel oferite pot continua în, chiar și în condițiile în care vor putea utiliza uh, combustibil curați. Uh, sectorul acesta de activitate este absolut vital și trebuie să ne asigurăm că operatorii vor putea să păstreze un oarecare control și vor putea să aplice prevederile acordului încheiat de, în cadrul OMI. Apoi, încă nu am auzit niciun răspuns satisfăcător în ceea ce privește costurile și implicațiile. Uh, monitorizarea, de asemenea, nu știu foarte clar cum va fi făcută, cum vom face această monitorizare suplimentară pentru a ne asigura că se utilizează combustibili adecvați în locurile potrivite, că se respectă acele limite. Uh, bineînțeles, asta, bineînțeles, mai trebuie să fie în continuare definit. Și așa cum a spus și doamna Hase în raportul său, încă ne mai putem pune întrebarea cum anume ar, sau dacă ar trebui să extindem această zonă dincolo de Marea Nordului, de Canalul Mânecii și Marea Baltică, spre eventual spre Mediterana. Uh, în așa fel încât să avem un, un nivel mai global, dar asta ar duce de asemenea și la probleme economice și știm care sunt problemele economice cu care se confruntă țările din această regiune. Deci, uh, aceste cerințe presupun costuri destul de ridicate și trebuie să vedem dacă, într-adevăr, adoptarea acestui document va fi cu adevărat un cadou de Crăciun. Eu sunt subiecte pe care va trebui să le abordăm în uh, cursul dezbaterilor noastre. Mulțumesc. Mulțumesc, până domnul președinte, următorul orator, doamna Sabin. Vă mulțumesc, doresc să-i mulțumesc și lui Satu Hasi pentru raportul ei foarte bun. Eu vin din Hamburg și să știe că în Hamburg se găsește unul din cele mai mari porturi din Europa și acum acest port se află în centrul, în inima orașului. Deci trec uh, ziua și noaptea foarte multe nave prin centrul uh, orașului. Uh, ne interesează așadar poluarea aerului din, uh, din Hamburg. Nu ar trebui să discutăm doar despre efectele asupra oamenilor care trăiesc în zonei costiere, dar și asupra efectelor asupra zonei arctice. Um, aici um, uh, carbonul negru, de exemplu, este foarte, are efecte foarte negative și uh, sprijină, de fapt, schimbările climatice. Sunt uh, Uh, de acord cu limitele uh, pre- prevăzute în uh, raport. Asemenea, limite trebuie să fie prevăzute peste tot în Uniunea Europeană și aș dori să subliniez în mod special că sunt de acord cu propunerea doamnei Satu Hasi de a pune în aplicare aceste limite din 2015. Cred că nu putem accepta uh, să discutăm despre directiva care urmează să intre în vigoare abia peste 10 ani sau chiar mai târziu. Eu înțeleg, desigur, faptul că industria și întreprinderile nu se pot, uh, nu se pot alinia la, propune, la, la legislație de astăzi pe mâine, dar uh, o propunere care vorbește despre intrarea în vigoare a acestei directive abia din 2020 sau mai târziu, cred că nu poate fi acceptată de noi aceste uh, standarde sunt cunoscute deja de foarte mult timp, au fost adoptate de altfel de către Organizația Mondială a Organizația Maritimă Internațională. Niște standarde mai stricte reprezintă o, o șansă, după părerea mea. Noi avem o șansă să devenim, continentul nostru are șansa să devină centrul uh, unde se construiesc aceste nave uh, curate și cred că până în 2015 avem suficient timp, mai mult de 3 ani. Dacă uh, camioanele și camioanele, uh, desigur, trebuie să uh, respecte aceste standarde mai stricte din 2015 și rafinăriile vor avea timp, sufici- timp uh, suficient să se uh, adapteze. Cred că uh, spălarea, uh, tehnologia de spălare, uh, nu știu dacă funcționează suficient de bine și sunt de acord cu antevorbitorii. Cel mai eficient este să începem de la începutul lanțului. Doar așa doar așa putem merge înainte. Trebuie să reducem conținutul de, de sulf. Ar trebui să rămânem Uh, realiști și să nu punem în aplicare această directivă după o jumătate de eternitate. Și aș dori să vă avertizez asupra faptului că nu este în ordine ca reprezentanții întreprinderilor să ne prezintă de fiecare dată scenarii horror Um, și trebuie să subliniez faptul că pentru, inova, pentru inovare este nevoie de sprijin uh, legislativ. Doar așa putem merge înainte și vă mulțumesc. Vă mulțumesc, aceasta a fost uh, ultimul dintre raportori din umbră. Acum ceilalți vorbitori doresc să vă limitați la două minute. Primul are cuvântul domnul Kakis. Vă mulțumesc. IMO has made Aș dori să-i mulțumesc și eu lui Satu Hasi. Cred că uh, Organizația Maritimă Internațională a făcut o propunere foarte bună. Este vorba de reduceri imense. O reducere care are loc acolo unde trebuie. În anumite cazuri trebuie să cerem niște măsuri chiar și mai uh, ambițioase. Dar în alte cazuri, cred că trebuie um, să nu mergem atât de departe, să fim puțin retrași. Și cred că acesta este unul din aceste cazuri. Trebuie să nu uităm faptul că Organizația Maritimă Internațională se ocupă acum și de aspecte legate de schimbările climatice și de emisiile de dioxid de carbon. Și mesajul pe care l-am transmite dacă am avea o propunere legislativă mai ambițioasă ar fi să ca Uh, omii să aibă o propunere mai puțin ambițioasă legată de dioxidul de carbon, pentru a se afla pur și simplu într-o poziție de negociere mai bună. Și deci acest lucru se va întâmpla dacă vom modifica această propunere foarte rezonabilă pe care au făcut-o. Apoi, se pune problema costurilor uh, suplimentare și pentru teritoriile um, unde se regăsesc foarte multe insule și desigur mă gândesc acum la Grecia care are sute, dacă nu chiar mii de insule, costurile suplimentare, dacă suntem mai ambițioși, vor distruge um, viețile oamenilor care vor fi izolați de vor, vor fi izolați de transportul de care au nevoie și nu trebuie să uităm acest lucru. Și acum, uh, în legătură cu aspectele de sănătate amintite de Christopher. Doresc să-ți mulțumesc pentru acest lucru, dar trebuie să spun că în acest moment temerile economice sunt mult mai sunt uh, reprezintă un pericol de sănătate mult mai mare pentru oamenii din Grecia decât emisiile de dioxid de carbon. Deci trebuie să recunosc acest lucru. Mulțumesc. Doamna Ius, asta următoarea. Microfon, vă rugăm. Sí, en primer lugar, da... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei raportor și raportorilor din umbră și aș dori să fac și câteva observații. Uh, această directivă, de fapt, ceea ce face este că actualizează act directiva din 1999, în așa fel încât aceasta să țină seama de acordul intervenit în cadrul OMI. Cred că propunerea este bună. Doamna Hasi dorește să meargă și mai departe și dorește să modifice și uh, uh, aceste zone uh, de control ale emisiilor de sulf. Sunt zone speciale. Uh, știm că există și alte uh, regiuni maritime care sunt, spre exemplu, spații protejate, regiuni protejate. Nu putem să amestecăm toate lucrurile. Propunerea Comisiei este una rezonabilă pentru că ne uh, permite să acordăm legislația europeană la uh, acordul intervenit la nivel internațional. Și cred că ar trebui să observăm un lucru. Așa cum spune Comisia, creșterea costurilor va fi o creștere variabilă și putea să, fie, să se situeze între 1 și 4%. Prețul combustibilului, de asemenea, va crește până la 65%. Uh, creșterea costurilor variabile în anumite sectoare de transporturi maritime va fi până la 40% și toate acestea sunt studii care au fost făcute de către Comisie. Și mai mult decât atât, industria cea mai afectată va fi, uh, va avea, uh, de, care va avea cel mai mult de suferit, e industria din nordul Europei, care utilizează transporturile maritime. Deci trebuie să înțelegem foarte bine că aici e vorba de IMM-uri și că, în fond, IMM-urile sunt cele care vor fi cel mai afectate. vorba de sectoare precum construcția, uh, industria alimentară, produsele chimice și așa mai departe. Deci eu pot să vă spun că uh, din această cauză nu sunt de acord cu propunerea doamnei Hasi de a merge mai departe. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Florent. Da, doresc să mulțumesc și eu doamnei Satohasi Hasi pentru faptul că a făcut această propunere ambițioasă, un lucru corect. Desigur, nu avem altă opțiune decât să punem în aplicare acest acord al Organizației Maritime Internațională. Cred că se mai pot pune unele întrebări legate de uh, procente, însă acest lucru trebuie să fie, să fie făcut rezonabil. Pentru mine ce este important este că trebuie să evităm, trebuie să ne gândim și la uh, distorsiunea competitivității. Nu știu dacă așa trebuie să continuăm, ținând cont de faptul că combustibilii marini sunt de mii de ori mai uh, poluanți decât uh, combustibilii pentru autovehicule. Um, desigur, trebuie să trecem la acțiuni și pe mine m-ar interesa uh, și am aici o, o întrebare adresată Comisiei, deci de ce se vorbește doar despre anumite tipuri de, de, de, de vase? Poate pur și simplu n-am eu suficiente informații la dispoziție. Și apoi o altă întrebare, ce se întâmplă cu vasele care andochează în Uh, state unde nu există combustibilul respectiv. Am văzut uh, ce s-a întâmplat uh, cu, cu benzina fără plumb. Am văzut că și acolo există niște probleme. Mulțumesc. Domnul Tatarel are acum cuvântul. Grazie, Presidente. Molto brevemente. Anch'io... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Eu și eu, la rândul meu, doresc să o felicit pe doamna raportor, doamna Hasi. Sunt de părere că propunerea comisiei este una acceptabilă. E o propunere care, de fapt, dorește să transpună în legislație europeană un acord de obținut la nivel internațional. Însă sunt sceptic în ceea ce privește propunerile uh, mai severe făcute de către doamna raportor. Uh, Uh, întotdeauna am înțeles uh, rigoarea și spiritul uh, de angajament de care a dat dovadă doamna raportor, dar aș dori să spun doamnei raportor și raportorilor din umbră că este absolut indispensabil să revizuim anumite amendamente Uh, mai ales uh, amendamentele 12, 14 și 15, pentru că consecințele acestor amendamente asupra sectoarelor, uh, anumitor sectoare de activitate, mai ales vasele de croazieră, navele de croazieră, ar fi consecințe foarte grave. Acum, în ceea ce privește o reducere a perioadei, a termenilor, până la 5 ani în loc de 10 ani, chiar dacă am reușit să facem acest lucru, eventual să introducem aceste noi prevederi mm, încă de anul viitor, ar fi și mai bine. Însă, trebuie să ne dăm seama că o astfel de reducere a termenilor ar duce la anumite consecințe. Și în ceea ce privește extinderea uh, acestor prevederi la apele teritoriale, eu cred că ar fi mai bine să găsim o soluție care să fie cât mai apropiată de cea propusă de comisie. Mulțumesc, doamna, domnul Doamna Kemal. Ja paljon kiitoksia myös raportöörissä Tuhassille. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc și domnule raportor pentru raportul uh, foarte bun. Este o temă foarte importantă. Și cred că, într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că emisiile dăunătoare vor fi reduse. Însă, problema principală reprezintă faptul că până acum doar o zonă restrânsă este implicată, deci Marea Baltică și Marea Nordului și Canalul Mânecii. Această zonă ar trebui să fie extinsă și în alte zone europene. Și în plus, cred că Europa uh, trebuie să se asigure că vor fi, vor fi, vor exista condiții egale de concurență cu alte state pentru ca, de exemplu, Europa de Nord să, fie, să nu fie expusă unor distorsiuni concurențiale. Apoi, un alt punct important îl reprezintă perioada de tranziție. Aici se amintește o perioadă de 5 ani. Desigur, este foarte important ca acest acord să fie pus în aplicare cât mai rapid. În același timp, trebuie să rămânem realiști, va trebui să vedem cum va care vor fi reacțiile industriei și trebuie să ne asigurăm că um, am prevăzut suficient timp pentru instalațiile de curățare, de spălare a, a sulfului. În acest punct de vedere, trebuie să existe un anumit grad de flexibilitate în procesul de punere în aplicare. Alternativa ar fi ca costurile să fie prea mari. Mulțumesc, domnul Tremopulos. Είναι σαφές ότι πρέπει να καθαρίσουμε τα κάσματα. Vă mulțumesc. Desigur, este clar că avem nevoie de combustibili uh, curați, combustibili, combustibili marini sunt uh, mult mai dăunători decât uh, ceilalți combustibili. Combustibilii marini uh, oricum și în urma noilor reglementări vor rămâne mai poluante decât combustibilii uh, pentru autoturisme. Tocmai de aceea este însă mult mai ieftin să transporti lucruri pe mare și nu pe, pe uscat. Așadar, um, ce se întâmplă cu acest argument conform căruia transportul uh, s-ar putea muta pe uh, uh, uscat. Ei bine, transportul maritim ar trebui să rămână competitiv, însă prețul plătit nu ar trebui să fie combustibil foarte poluanți. Pentru că substanțele poluante emise pe mare ajung până la urmă pe uscat și uh, consecințele negative se manifestă printre persoanele care trăiesc pe uscat. Studiul uh, din, Dan- din, amintit din Danemarca nu este unul nou. Uh, aceste substanțe duc la 50.000 de decese în Europa. Uh, curățarea, desigur, uh, presupune anumite costuri și transportul maritim în Grecia, de exemplu, este un sector foarte important, mai ales în aceste timpuri. Dar în ceea ce privește sectorul de producere de energie, de exemplu, și acestuia îi se cere să-și reducă emisiile de substanțe uh, polu- poluatoare. Și până la urmă, curățarea um, acestor vase reprezintă uh, modalitatea cea mai uh, ieftină. Beneficiile ar fi de 27 de ori mai mari în comparație cu costurile pentru industria maritimă și cred că ar trebui să mergem mai departe decât acest acord. Domnul Kun, din partea Comisiei de Transport. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc și domnei Hasi pentru raportul său. Cred că este foarte important să nu uităm care este aspectul practic al emis- emisiilor de surf, mai ales în ceea ce privește uh, transportul maritim. Noi avem această strategie de a muta transportul de pe, de pe uscat pe mare. Și situația uh, este foarte dificilă dacă este să comparăm costurile și aș dori să spun că zona maritimă, care devine acum o zonă specială de, de, de supraveghere, canalul Mânecii, în Marea Nordului și Marea, și Marea Baltică, dacă um, un uh, vas merge înspre un port din Finlanda, va trebui să parcurgă 2000 de Uh, mile marine și în 2015 discutăm despre combustibil diesel, care este de 60 de ori, care este de, uh, un procent de 60% mai scump decât un combustibil normal. Și în acest context trebuie să ne gândim la uh, distorsiunea concurențială. După părerea mea, ar trebui să ținem cont de aspectele economice, să ajungem în, în situația în care uh, transportul se mută de pe mare pe uscat în aceste condiții, pentru că acest, uh, o asemenea tendință ar avea consecințe mult mai negative și mai dăunătoare asupra mediului și asupra sănătății oamenilor. Cred că ar fi mult mai bine dacă am discuta uh, în context uh, internațional Uh, mai mult despre, despre ce se întâmplă în largul mării. Dacă cele 3,5% uh, în largul mării ar fi reduse mai mult, cred că atunci situația ar fi mult mai ușoară pentru aceste zone sensibile. Uh, avem puține alternative și văd că sprâncenele domnului președinte se ridică, dar trebuie să ne gândim foarte bine să nu facem greșeli pentru a păstra condițiile de competitivitate în Europa. Vă mulțumesc, domnul Pirileo este ultimul vorbitor. Si, grazie, președinte. Eu... Mulțumesc, domnule președinte. Am citit cu foarte multă atenție raportul colegei noastre, doamna Hasi, și țin să-i mulțumesc pentru munca depusă. Aș dori să vă împărtășesc câteva idei. Mă alătur astfel celor spuse de colegul Tatarela. Amendamentele 12 și 14 sunt deosebit de importante, pentru că uh, ne îndepărtăm de textul comisiei, acolo unde ne referim la cele nave uh, care uh, organizează transportul în mod regulat, deci navele de pasageri. Directiva a lăsat pe bună dreptate deoparte aceste nave, cu bună știință. Asta înseamnă că navele de croazieră trebuie să utilizeze un carburant mai scump pe toată durata călătoriei, lucru care face ca aceste prevederi să fie mai greu de aplicat în transporturile internaționale. Acum, 0,1% pentru uh, sulf. Această prevedere a fost introdusă pentru a uh, evita emisiile cele mai nocive și acest lucru e valabil pentru toate navele, chiar și cele de croazieră. Ar trebui să evităm să modificăm Uh, prevederile prevăzute pentru aceste nave de croazieră. În ceea ce privește aceste nave, ar trebui să avem uh, prevederi diferite. fără de care am riscat să avem o creștere a costurilor pentru aceste sectoare de activitate, mai ales uh, din punct de vedere al turismului, lucru care ar duce la miliarde de costuri suplimentare. Ori uh, scopul o directivei este să protejeze, uh, să asigure protecția mediului, apele teritoriale și apele de coastă. Dar pentru acele nave care au călătorii de lungă durată de efectuat, trebuie să vedem că e o situație diferită. Deci navele de croazieră trebuie să respecte acest uh, prevedere, acest prag de 0,1%. Mulțumesc, până domn președinte, și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Și fiecare uh, minut pe care îl utilizați în plus, uh, de fapt, e în detrimentul colegilor care vor lua cuvântul la punctul următor. Foarte bine, atunci în acest caz foarte pe scurt. Din punct de vedere al Comisiei, noi am dorit de asemenea să mulțumim doamnei Hasi pentru munca depusă. Împărtășim Uh, așa cum se poate vedea și din raport, analiza și simțul că ideea că e o situație oarecum de urgență, uh, noi încercăm să extindem uh, viziunea pe care o avem asupra poluării aerului, asupra situației anumitor nave care se află la sfârșit de uh, drum. Uh, trebuie să nu pierdem din vedere faptul că în momentul de față avem 20 de state membre care au introdus anumite prevederi specifice și împărtășim nu numai opinia doamnei Hasi, dar și opiniile colegilor uh, care au fost împărtășite aici, și anume că acest document va aduce beneficii. Mergem în direcția cea bună. În 2008, propunerea a fost într-adevăr destul de ponderată pentru a ne asigura că punem accentul pe implementare și implementare la timp. Acum trebuie să recalculăm beneficiile și costurile pentru uh, acea directivă. Acum, în ceea ce privește uh, propunerile specifice, uh, Uh, și anume să se depășească zona ZCS. Uh, Comisia nu are un mandat în această direcție, pentru că asta ține de uh, Organizația Maritimă Internațională. Știm că doamna Hasiș dorește să depășească apele de coastă și să extindă această prevedere și pentru apele teritoriale. Dar Noi ce am încercat să facem este să găsim o soluție intermediară în așa fel încât să putem să abordăm uh, poluarea maritimă și a aerului. Uh, comisia e de părere că există argumente, costuri-beneficii destul de puternice, uh, dar în momentul de față nu avem mandatul necesar pentru a face astfel de propunere. Deci vom vedea cum vor evolua discuțiile în cadrul uh, OMI și vă vom ține la curent. Aceste discuții vor evolua în 2013. Acum, alte observații, foarte pe scurt. Uh, există două seturi de instrumente care sunt disponibile încă din luna septembrie una din idei fiind să există o colaborare mai apropiată cu statele membre și cu părțile implicate, în așa fel încât să susținem industria navală, ca aceasta să devină cu adevărat sustenabilă, pentru că documentul uh, uh nu își dorește să mențină acel prag pentru 2015, ci să aibă o perspectivă mai îndelungată. S-au menționat de asemenea și emisiile de CO2 și așa mai departe. O altă schimbare se referă uh, la faptul că noi la comisie uh, suntem conștienți de faptul că ar putea interveni o schimbare a modurilor de transport de, dinspre mare spre uscat. Dar, în același timp, noi am cerut colegilor noștri din statele membre să analizeze această posibilitate. Se pare că acest risc este destul de redus Uh, iar uh, transportul maritim este considerat Uh, ca fiind unul foarte avantajos, chiar și în contextul schimbărilor climatice. Apoi, Foarte mulți colegi s-au referit la impactul pe care îl va avea o extindere a prevederilor așa cum au fost ele prevăzute în acordul internațional. Într-adevăr, uh, acest lucru trebuie în continuare aprofundat. E vorba și de o concurență loială pentru acele nave care transportă mai mult decât 12 pasageri. Acestea ar uh, putea fi acoperite de uh, aceste prevederi. Nu este cazul în momentul de față. Apoi, disponibilitatea combustibililor, subiect evocat de mai multe ori. Noi nu credem la Comisie că acest lucru ar trebui să pună probleme. Cu toate acestea, Uh, nu știu dacă extinderea acestor praguri dincolo de 10 imediat în 2015 ar putea simplifica lucrurile. Ideea e că noi trebuie să evităm orice enervare viitoare. Mulțumesc, spune domnul președinte. Doamna Hasi, doriți să faceți câteva comentarii finale? Da, mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Mai întâi aș dori să mulțumesc colegilor pentru toate aceste comentarii. Cu siguranță vom continua să colaborăm Și asta pe baza opiniei majoritare în comisie. Câteva comentarii foarte pe scurt. Parlamentul European a, s-a opus deja și și-a, și-a, și-a asumat deja o poziție, și anume că își dorește să fie mai ambițios decât directiva actuală. Și am speranța că putem să continuăm în această direcție. Parlamentul și în mandatul uh, precedent și penultimul mandat uh, nu au fost poate atât de ambițioși. Din câte am înțeles din partea colegilor din țările din Sud, costurile pentru industrie ar pune probleme, dar aș dori să subliniez faptul că o curățare a navelor și o diminuare a emisiilor reprezintă un avantaj pentru statele din Sud, pentru că valoarea economică va fi, a, și beneficiile vor fi atât de mari încât se merită. Costul noilor tehnologii este foarte clar. Costurile, știm din experiență, întotdeauna se reduc în momentul în care uh, tehnologiile sunt utilizate, devin obligatorii. Știu că una dintre propunerile mele este să avem o, să, ca porturile să aibă anumite obligații, să evite orice formă de dumping, dar în orice caz, vă mulțumesc tuturor pentru observații și în momentul în care voi primi amendamentele colegilor, vom avea cu siguranță o negociere a acestora. Mulțumesc, spune domnul președinte, și uh, data maximă de uh, depunere a amendamentelor este fixată la 13 decembrie, ora 12. Trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi, și anume punerea în aplicare a directivei privind zgomotul ambiental în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2002-49. Zgomotul este o problemă în Uniunea Europeană. În uh, al șaselea program de acțiune de mediu ne-am uh, propus să reducem zgomotul ambiental și raportul comisiei arată care este experiența noastră de până în prezent. Directiva cu privire la zgomotul ambiental a crescut uh, sensibilitatea la această problemă. Cetățenii au fost implicați în activitatea de planificare și la ora actuală avem mai multe șanse de a rezolva problema decât acum 10 ani. Avem nevoie de o informație la nivel european pentru a lupta împotriva surselor de zgomot. E vorba despre transportul uh, feroviar, despre transportul aerian. Baza de informație este bună, însă trebuie să facem și mai multe. Încă nu știm cum se produce zgomotul și nu știm dacă vom atinge obiectivele din al șaselea program de acțiune. Vrem să armonizăm metodele folosite și vom veni cu o propunere de metodologie comună în 2012. Statele membre au un rol important de jucat în uh, aplicarea cadrului existent. Vrem să se continue cooperarea, schimbul de bune practici și armonizarea Vrem să existe o mai bună coordonare între cei care negociază legislația cu privire la sursele de zgomot și cei care răspund de aplicarea directivei asupra zgomotului, în așa fel încât să se reflecte nevoile uh, tuturor. Raportul pe care îl aveți în față sintetizează datele pe care le-am uh, aflat se, la ora actuală nu există valori țintă. Întrebarea este dacă se vor extinde obligații de raportare la nivelul de 400 de decibeli și de asemenea se pune întrebarea cum anume se vor aplica uh, prevederile legate de planurile de acțiune. La ora actuală consultăm uh, factorii interesați și vom uh, revizui uh, directiva în curând, ținând cont de obiectivele planului de acțiune de mediu. Vom ține cont și de strategia tematică în ce privește poluarea aeriană pentru că aceste aspecte sunt strâns legate între ele. Vrem să stimulăm o protecție mai mare la nivel uh, regional și național. Vă mulțumesc. Thank you very much and I compliment, I, I compliment your capacity to speak. Mulțumesc. Felicitări că ați reușit să vorbiți în ciuda zgomotului ambiental din sală. Văd că deputații nu fac observații. Fac eu o observație. Dacă cerințele tehnice sunt foarte mari, numai materialele sintetice asigură reducerea zgomotului și poate că ar trebui să avem în vedere și altceva decât cerințele tehnice pentru a scădea zgomotul ambiental. De asemenea, aș vrea să fac observația că în orașe de multe ori se poate construi numai în zonele cu mult zgomot și de multe ori se fac excepții și se construiește în aceste zone. Există un conflict între eh, zgomotul ambiental și nevoia de somn. Cu aceste cuvinte aș vrea să închei această întâlnire Următoarea întâlnire este programată pe 19 uh, decembrie și pe 20 decembrie. Poftă bună tuturor! Mr. President.